Avem de trei propuneri de rezoluții privind Nicaragua și voi da acum cuvântul uh, semnatarilor acești, acestora. Mai întâi domnul Borislav Stonic. Mulțumesc, domnule președinte. Politica președintelui Ortega um, este ca și pe vremea comunismului. După ce ajungi la putere, e foarte greu să te mai dea cineva jos. În 2006, domnul Ortega a fost ales președinte, sandiniștii au revenit deci la, la putere și a trecut imediat la intimidare și hărțuire, tactici pe care le cunoaște foarte bine. A folosit securitatea, la fel ca și în Cuba, și Parlamentul European trebuie să atragă atenția tuturor în legătură cu faptul că activiștii din opoziție au fost hărțuiți cei din mass media și activiștii pentru drepturile omului au fost, s-au trezit în închisoare, organizația Amnesty International a dat publicității rapoarte privind uh, încălcarea drepturilor omului. Domnul Ortega acum dorește să schimbe Constituția pentru a putea fi realist și este foarte previzibil că se va declara va declara că va rămâne la putere până la ultima suflare e de așteptat acest lucru pentru că idolul lui este Fidel Castro care a făcut același lucru. Cred că trebuie să revedem acordurile de cooperare cu această țară, pentru că în acestea există o clauză pentru drepturile omului și nu dorim ca acestea să-și piardă orice uh, sens. președinte, Domnul Bielan. Mulțumesc, domnule președinte sâmbătă sute de mii de mii de oameni, mă scuzați, au ieșit în străzi în capitala Nicaragua pentru a protesta împotriva intenției domnului Ortega de a transforma țara lor într-o dictatură. În alta curte de justiție a țării tocmai a hotărât că președintele se poate reprezenta pentru un nou mandat. Este un adevărat scandal. Și e foarte interesant felul în care s-a luat această hotărâre, pentru că domnul Ortega nu are majoritatea în Parlament, deci a trebuit să găsească o altă soluție pentru a putea încălca Constituția. Dacă dumnealui se prezintă din nou la alegerile prezidențiale, este clar că Nicaragua se va transforma într-o dictatură în adevărata puterea cuvântului. Atunci când ne vom mai așeza la masa de negocieri cu Nicaragua, trebuie să atragem atenția asupra acestor aspecte. Trebuie să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, astfel încât să-l oprim pe domnul Ortega. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Van Balen. Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt deosebit de recunoscător pentru sprijinul pe care mi l-ați dat mie când am mers cu delegația internațională a liberalilor în Nicaragua, la Managua. Noi dorim să vorbim despre alegerile de acolo, despre ce s-a întâmplat, însă am fost uh, înjurați, am fost hărțuiți, am fost amenințați să fim expulzați, am fost declarați persoane non grata și s-a spus că noi doream să organizăm o lovitură de stat. Însă, ce e mai important, țara mea a fost jignită, propriul meu popor a fost jignit, iar Uniunea Europeană ar trebui să monitorizeze cu mare atenție ce se întâmplă în Nicaragua, să trimită observatori la alegerile din 2011 și să sprijine opoziția democratică. Sper să dăm dovadă de obiectivism, așa cum vom face și în cazul alegerilor din Honduras. Sperăm că alegerile de acolo să fie libere și democratice. Deci vom recunoaște rezultatul alegerilor dacă aceasta va însemna un sfârșit la criza constituțională actuală. Vă mulțumesc, domnule Van Balen. În numele grupurilor politice va interveni în primul rând domnul Kellam din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Există o tendință alarmantă în America de Sud în ziua de azi, în extinderea mandatelor președințelor, ideal uh, pentru totdeauna. Numai Hitler uh, a căutat astfel puterea sau Lenin, dar rezultatele au fost aceleași. Acești președinți uh, cu puteri extinse nu își doresc îmbunătățirea calității vieții Uh, cetățenilor lor. Cuba este un exemplu dureros a modului în care viața oamenilor de rând a fost mutilată, stricată timp de zeci de ani. În Nicaragua este un exemplu că astfel de conducători nu se schimbă, revin la putere uh, și din nou abuzează de ea. De aceea este de datoria noastră acum să condamnăm aceste încălcări ale Constituției din Nicaragua și să facem legătura dintre această situație și un control mai eficient al folosirii fondurilor date Nicaraguei mm, ca ajutor pentru dezvoltare. Este o dezamăgire faptul că Organizația Statelor Americane nu a reacționat la aceste încălcări flagvante ale ordinii constituționale de un stat membru al acestei organizații. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Kelam. Doamna de Kaiser are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte mulțumită să văd că domnul Van Balen s-a întors în Europa și că a fost expulsat de fapt când se găsea deja în avion. Acum, lăsând gluma la o parte, vreau să spun în numele grupului meu că noi nu vrem să jucăm după muzica asta. Grupul PPE a refuzat să accepte o moțiune de urgență în ce privește Uganda care vorbea despre uh, legislația împotriva homosexualelor. Și uh, ni s-a refuzat și o moțiune de urgență ce privește Iranul din cauza violențelor care au loc acolo și vor să vorbim despre uh, Ortega. Eu una nu sunt de acord cu acest lucru. Eu nu vreau să discutăm despre țări care se află în dificultate numai pentru a servi interesele politice ale unui grup din uh, acest for. Noi am hotărât să nu ținem această rezoluție. Este o discreditare a Parlamentului European, ceea ce se întâmplă astăzi aici. Mulțumesc, doamnă de Kaiser, spune președintele. Acum are cuvântul domnul Romeva Șirueda. Două minute. Mulțumesc nu e doar trist, ci e și rușinos ce se întâmplă. O sesiune atât de importantă, unde tratăm chestiunile de urgență, deci vedem cum este manipulată. Și de aceea mă miră că astăzi discutăm despre situația din Nicaragua. Au existat alte situații când ar fi trebuit să vorbim despre lucruri mai grave și nu am făcut-o. În plus, astăzi existau alte teme de pe ordinea de zi care au căzut deoarece s-a introdus uh, acest uh, element care nu își are locul aici la chestiunile urgente. Am fi putut vorbi despre Sahara Occidentală, despre situația prin care trec persoane cum ar fi Aminata Haida, care acum este într-o situație în care drepturile fundamentale îi sunt refuzate, sau despre numeroasele persoane din zonele ocupate și în taberele de refugiați, într-un context în care avem nevoie de o poziție clară. Ei bine, am fi putut să discutăm despre toate acestea, însă Partidul Popular European ne face să vorbim despre o temă care nu își are locul aici. Deci nu este potrivită pentru discuția de astăzi. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Romeva Iroeda. În numele verzilor are cuvântul acum doamna Figueiredo. Mă scuzați, numele GUE are cuvântul doamna Figueiredo. Un um lamentabil debat sobre uma falsă urgență que só descredibiliza... Domnule președinte, este o dezbatere despre o falsă urgență care va decredibiliza Parlamentul European. De ce nu vorbim despre tragediile recente care au avut loc în Salvador, de exemplu, la începutul lui noiembrie? unde mai mult de 200 de persoane au murit, o mulțime sunt date dispărute și au fost distruse atâtea infrastructuri din cauza inundațiilor. Sărăcia nu va face decât să crească în această țară din cauza acestei catastrofe naturale. Și ar fi cazul să ne gândim la această țară și, având în vedere situația de urgență, să acordăm un ajutor de urgență pentru a susține susține populația din Salvador. O altă situație de urgență despre care am fi putut discuta astăzi ar fi fost pentru a cere să îi se um, redea mandatul președintelui din Honduras. Dar nici despre asta nu discutăm aici, nici despre faptul că domnul Zelaya încă nu a reușit să se întoarcă la putere. Nu, discutăm despre o temă care ne-a fost impusă de uh, PPE. Și așa cum au spus și antevorbitorii mei, noi nu o să colaborăm la așa ceva care este o rușine pentru Parlamentul European. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Clute. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu antevorbitorii mei și doresc să vă aduc aminte faptul că și președintele Columbiei încearcă să-și prelungească mandatul, uh, lucru contrar Constituției Columbiei. Dar aș vrea în primul rând să vă reamintesc faptul că Fundația pentru Alimente din Germania, FDP, care a participat la un puci din Honduras, uh, a iscat o dezbatere în Germania și persoane, anumite persoane au fost finanțate de această fundație. Dom- fundație. Domnul Van Balen este liberal și această fundație spune că au vorbit cu armata în legătură cu o posibilitate de a um, exista un atac militar în Nicaragua. Cred că în astfel de condiții, um, dacă un politician străin are astfel de opinii, este normal să fie expulzat. Acesta aici uh, se atacă țările din America de Sud care sunt împotriva politicii sociale. Numele GUE nu suntem de acord cu această atitudine. Acum trecem la procedura spontană de luare a cuvântului, dar avem doar două minute la dispoziție pentru această procedură, dar având în vedere că avem mulți, multe persoane înscrise la cuvânt, voi da cuvântul unui vorbitor din fiecare grup politic. Vom începe cu domnul Casulides. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. E bine, eu nu înțeleg reacția stimaților noștri colegi de la dreapta mea eh, din acest eh, hemiciclu privind eh, subiectele care trebuie alese și care sunt dezbătute astăzi. Nu înțeleg de ce nu ar fi urgent să luăm cuvântul și să discutăm despre modul în care unul din membrii tratament, Parlamentului European a fost tratat atunci când a vizitat această țară, acea, exercitându-și dreptul de președinte a Internaționalei Liberale. Nu înțeleg de ce nu putem lua cuvântul și nu putem vorbi despre această problemă și de ce nu am putea vorbi despre această nouă tendință din America Latină de a încerca să schimbi în mod arbitrar Constituția țării și să pui capăt unei tradiții care exista deja de a avea un mandat sau doar maxim două mandate. Stimații noștri prieteni au vorbit deja de patru alte subiecte și eu vă pun o întrebare. Când vom discuta și despre celelalte subiecte pe care trebuie să le discutăm. Un singur minut, domnule Casulidis, spune președintele. Domnul Palețchi s are cuvântul. Un minut. Aš visiškai palaikau savo frakcijos nuomonę, kad šis klausimas neturėjo būti. Domnule președinte, sunt de acord cu poziția grupului meu. Această chestiune nu ar trebui să fie pe ordinea de zi pentru că în lume există lucruri mult mai grave. În ceea ce privește Nicaragua, trebuie să spunem că aceasta este una dintre țările cu cele mai multe datorii din lume, una dintre țările cele mai sărace din America Latina. Și acest experiment comunist nu a avut atât la fel de mult succes cât experimentele neoliberale. Superstatele ca Uniunea Sovietică sau Statele Unite s-au implicat întotdeauna în situația internă a Nicaraguei. Mm, deci nu este pericol de război civil, există doar tendințe autoritare care, pe care trebuie să le condamnăm, dar ele sunt prezente și în Europa, să nu uităm. Doamna Meisner, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt chestiuni mult mai urgente în lume, sunt mult mai multe încălcări ale drepturilor omului decât cele care au loc în, în Nicaragua. Noi trebuie să ne asigurăm că peste tot aceste drepturi sunt respectate, inclusiv libertatea de exprimare și libertatea presei. Și merită, pe de altă parte, să sprijinim pe cei a căror drepturi sunt încălcate chiar atunci când este vorba despre Nicaragua. Am auzit și eu despre aceste zvonuri legate de fundația germană care ar fi vrut să financeze o lovitură de stat. Dar deocamdată sunt numai zvonuri. Ar fi trebuit să avem această discuție la fața locului. Ar fi trebuit să existe o discuție sinceră între domnul Van Balen și autoritățile din Nicaragua ca să-i se spună motivele pentru care îl declarau persoana non grata și doreau să îl expulzeze. Lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Eu nu cred că uh, trebuie să arătăm cu degetul o țară numai pentru că s-a întâmplat un asemenea incident. Mulțumesc, doamnă Meissner. Domnul Tanăc. Nicaragua este în continuare una din țările cele mai sărace de pe continentul american, iar faptul că Daniel Ortega nu a reușit să îmbunătățească situația țării, deși a făcut foarte multe promisiuni socialiste utopice, ne arată că Nicaragua are nevoie de o altă conducere. Constituția țării permite un singur mandat prezidențial. E o politică înțeleaptă într-o regiune care poate fi instabilă legislația, Parlamentul uh, și statul de drept trebuie respectate. Eu văd că nu există o diferență mare între Ortega și Chavez. Amândoi denunță situația, însă devin niște adevărați caudio de stânga. Sunt o adevărată amenințare pentru stabilitatea regională, mai ales când ne gândim la haosul din Honduras. Daniel Ortega i-a dezamăgit pe cetățenii din țara sa de multe ori. Dacă credem într-adevăr în democrație și libertate, nu putem să lăsăm pe cetățenii Nicaraguei să plătească acest preț. Un minut, următorul vorbitor. Domnul Lisei. Mulțumesc. După părerea mea, această dezbatere a dus la un rezultat. Colega de la ALDE din Germania ne-a confirmat în mod indirect că, într-adevăr, ar trebui să putem discuta cu toții despre această lovitură de stat. Cred că ar trebui să recunoaștem că e un rezultat practic al acestei dezbateri. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul comisar. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Uniunea Europeană s-a angajat într-un dialog dificil cu această țară în scopul apărării democrației și construirii încrederii cetățenilor uh, în instituțiile democratice ale acestei țări. Pe de altă parte, Uniunea Europeană s-a angajat să susțină dezvoltarea și stabilitatea acestei țări în curs de dezvoltare și a Americii centrale în general. Mm, după alegerile municipale din 2008, um, în care au existat acuzații de fraudă, Conferința Donatorilor Internaționali a constatat imposibilitatea respectării principiilor democratice, inclusiv uh, alegeri libere, și ca um, consecință a suspendat activitățile sale și finanțările până în îmbunătățirea situației. Doamna comisară Ferro Waldner a hotărât să suspende toate plățile către Nicaragua din ianuarie 2009 și um, această hotărâre a fost luată după o discuție cu statele membre în cadrul Consiliului. Autoritățile din Nicaragua s-au angajat că vor lua măsuri și Comisia a, în virtutea acestora a făcut o plată unică de 10 milioane de euro um, ajutor pentru sectorul învățământului, ceea ce reprezintă o parte mică din fondurile suspendate, care reprezintă încă 46 de milioane de euro. Săptămâna trecută, la Consiliul pentru Dezvoltare, au, uh, s-au exprimat critici în legătură cu faptul că această plată nu a fost discutată cu statele membre. Fără a intra în detalii, pot să spun că cred că este foarte important să respectăm procedura, să ne asigurăm că Comisia și statele membre au aceeași atitudine în legătură cu o anumită țară. Dacă până la urmă nu este posibil acest lucru, fiecare poate să facă ce consideră că e necesar. Guvernul din Nicaragua a anunțat uh, că următoarele alegeri regionale din 2010 și generale din 2011 vor fi uh, observate de echipe internaționale și am fost invitați să avem o misiune de observare pentru a îmbunătăți proiectul electoral cu ajutorul unui, unui proiect european Um, să susținem uh, autoritățile electorale locale la anul. Într-adevăr, credibilitatea guvernului din Nicaragua a scăzut în ultima vreme. De mai multe ori și recent, uh, printr-o vizită a Troicăi, uh, um, Statele Unite au exprimat îngrijorări în legătură cu aceste probleme. progrese în legătură cu aceste aspecte vor fi cruciale pentru um, reluarea plăților uh, noastre din cadrul ajutorului. Vom uh, ține Parlamentul European la curent și Parlamentul trebuie să hotărească dacă acesta este cel mai bun moment să discute situația Nicaraguay. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar! Acum s-a încheiat dezbaterea privind Nicaragua. Vom vota la sfârșitul dezbaterii de astăzi. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Avem patru propuneri de rezoluție privind Laosul și Vietnamul. Și dau mai întâi cuvânt